următorul puncte pe ordinea de uh, zi, întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare. Autorul raportor Bernd Lange are cuvântul și deschide dezbaterea. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Sunt nu dar autorul în persoană, ci uh, am depus această întrebare și în calitate de președinte al uh, comisiei. Deci comisia a depus această întrebare și eu cred că pe bună dreptate, pentru că dacă ne uităm în jur, constatăm că politica de export a armamentului uh, în Uniunea Europeană este se asemănă cu Schweizerul, are o grămadă de lacune. Și acest lucru se manifestă mai ales în cazul produselor cu dublă utilizare. Uh, pentru că dacă e vorba de uh, tehnologii fizice, atunci uh, de un camion, de exemplu, e ușor de văzut dacă e un camion care va fi folosit ca să transporte marfă sau vreo rachetă. Dar când e vorba de uh, tehnologii, atunci distinția este mai greu de făcut. Și atunci când uh, o activistă de la Londra primește un e-mail uh, despre situația din Bahrain și în acest mail uh, se găsește un virus, un troian care se va asigura că avionul, ace- uh, că um, telefonul acestei va fi ascultat, va fi urmărit, că toate textele care, pe care ea le scrie pe telefon vor putea fi citite de persoane terțe. Deci, softuri de uh, supraveghere, tehnologii de comunicare pe care le găsim peste tot și care sunt uh, utilizate pentru a uh, spiona activitatea activiștilor pentru drepturile omului, a oponenților politici, a celor care uh, apără drepturile omului. Și de aceea cred că a venit vremea să analizăm uh, mai cu atenție acest subiect, pentru că activiștii uh, pot să fie uh, în pericol uh, într-un, într-o țară unde există un regim totalitar și aceștia împotriva acestora se poate utiliza un produs cu dublă utilizare, dar mai mult decât atât, și oamenii din Europa pot să fie supravegheați de forțe din state terțe prin aceste produse. Deci nu este o problemă doar a uh, Bahrainului, unde s-au uh, livrat uh, softuri europene. Este și o problemă care s-a manifestat în Iran, unde s-a construit o rețea de control cu tehnologie europeană, sau în Siria, sau serviciul secret libian a cumpărat tehnică de la o firmă care își face reclamă cu sloganul ă, se poate supraveghea cel mai bine și cel mai simplu prin produsele noastre. Această firmă are o, o cotă de piață de peste 50% în Orientul Mijlociu și dacă ne uităm mai departe în Etiopia, Nigeria, Uganda, Qatar, toate aceste țări Uh, primesc uh, tehnologii uh, într-o manieră care nu corespunde foarte bine intereselor europene. Și de aceea s-a inclus, s-au inclus în acordul de la Wassenaar și tehnologii, softuri troiani, dar din păcate acest lucru nu se regăsește și în legislația europeană. Și eu vreau un sistem european care să garanteze că tehnologiile de informație și comunicare nu pot fi abuzate și nu pot ajunge în mâinile celor care să le utilizeze pentru a supraveghea uh, în vreun mod uh, ilicit uh, populația sa sau alte persoane. Și, de fapt, acest lucru are uh, implicații strategice și de securitate și pentru noi, pentru că aceste softuri uh, pot fi utilizate foarte bine și pentru a supraveghea persoane din Europa. Și de aceea trei întrebări, doamnă comisar. Care este situația în ceea ce privește uh, caracterul unitar al normelor și aplicabilitatea normelor pentru exportul produselor cu dublă utilizare? Pentru că știm că toate se autorizează. Nu avem niciun fel de probleme să exportăm aceste produse în zone de conflict. Și a doua întrebare se referă la control. Nu se poate ca aceste autorizații să fie controlate întotdeauna doar ex post și nu și ex ante, înainte să se decidă ce produse sunt exportate în uh, care regiuni. Și în al treilea rând, cum putem să avem o procedură care să nu fie prea birocrată, birocratică, să fie practică și care să uh, um, protejeze și interesele comerciale. Trei întrebări uh, destul de complexe și aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lange. În numele Comisiei are cuvântul doamna comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc că ați adus în discuție această întrebare extrem de importantă, dar foarte dificilă. După cum știți, Uniunea Europeană este producător și exportator major de uh, bunuri cu utilizare uh, duală și, uh, bineînțeles, aici trebuie să intervină niște controle. Controlele la export sunt elemente cheie pentru competitivitatea exportatorilor noștri Um, avem aici sume de până la 14 miliarde de uh, euro. Același lucru este uh, valabil ca importanță și în ceea ce privește securitatea internațională. Trebuie să recunoaștem că uh, lucrurile s-au consolidat în ultima decadă, că legile oferă o fundație Uh, pentru uh, acest domeniu. Însă, bineînțeles, lumea se schimbă și noi nu putem să rămânem statici, trebuie să uh, reevaluăm lucrurile și să le actualizăm pentru a putea față, face față provocărilor la care a făcut referire și domnul Delange, dar și alții. Trebuie să avem capacități de control moderne pentru decada care ne așteaptă și pentru următoarea împărtășesc problemele și preocupările exprimate în legătură cu exportul uh, tehnologiilor de supraveghere care pot fi folosite uh, greșit pentru a încălca drepturile omului. Noi trebuie să rezolvăm această problemă foarte uh, importantă. Am pregătit și am adoptat uh, în octombrie anul acesta un act delegat uh, care transpune în legislația europeană deciziile multilaterale luate în conformitate cu uh, aranjamentul de la Vasenar. Uh, Aici uh, e vorba despre uh, echipamente de supraveghere și de uh, control a internetului. Aceste echipamente sunt absolut esențiale pentru revizuirea legislației care vizează controlul la export. S-a venit cu o comunicare din partea Comisiei în aprilie anul trecut în legătură cu această abordare legată de securitate pentru a lua în considerare în totalitate um, drepturile omului ca nouă dimensiune a controlului la export. Drepturile omului omului trebuie să reprezinte motive pentru control și eventual pentru o interzicere sau refuzare a exporturilor. Bineînțeles că trebuie să ne calibrăm uh, cu atenție răspunsul, trebuie să identificăm exact care sunt uh, bunurile care uh, pun amenințări pentru drepturile omului, trebuie să avem controle țintite, câtă vreme suntem conștienți de faptul că o parte dintre aceste produse au și un uz legitim, o utilizare legitimă. Dacă e să ne gândim la exporturi, să nu uităm că ar putea interveni pe această piață statele terțe care ar putea să reducă efectele pozitive motive pentru securitate sau pentru drepturile omului. De aceea am lansat o uh, evaluare de impact a diverselor opțiuni pe care le avem uh, pentru modernizarea acestor regulamente. Trebuie de asemenea să luăm în calcul și uh, modul în care putem dezvolta anumite sinergii între diversele sisteme de control pe care le avem. Acesta este un instrument pe care le avem la dispoziție. Am putea să ne gândim și la restricții în ceea ce privește exportul de echipamente de supraveghere vizând anumite state. Acest lucru este acoperit prin tratat la capitolul sancțiuni. După cum bine știți, uh, comunicarea sublinează de asemenea și o viziune pentru un model de risc care să poată genera uh, capacități de control uh, sporite pentru viitor. Se stabilesc niște opțiuni concrete pentru a spori eficiența controlului și pentru a minimiza distorsiunile concurenței. Astfel am putea avea un teren de acțiune echitabil atât la nivelul Uniunii Europene cât și în relația cu statele terțe. Am putea de asemenea să promovăm o trecere la o licențiere deschisă, să vedem cum am putea aceea să păstrăm tranzacțiile companiilor fără să întârziem exporturile și să ne axăm doar pe uh, destinațiile cele mai sensibile și pe produsele cele mai uh, sensibile. Bineînțeles, asta ar presupune anumite costuri, dar am păstrat și un nivel uh, înalt de securitate. În cel din urmă împărtășesc opinia Parlamentului că natura foarte specifică din perspectivă tehnică a acestor dispozitive necesită o, o expertiză de înalt nivel. De aceea, noi facem examinări tehnice regulate a Uh, evoluțiilor tehnologice pentru a ne asigura că controlele noastre sunt la zi. Uh, ne implicăm uh, în acțiuni cu organizații ale societății civile, cu toți actorii interesați, pentru că ne, noi considerăm că contribuțiile lor sunt importante în acest proces. În ceea ce privește sectorul privat, clar acesta este prima linie împotriva proliferării riscurilor asociate cu securitatea. Deci trebuie să avem un parteneriat adevărat pe care trebuie să-l dezvoltăm cu sectorul privat. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamne! doamnă comisar. Spune domnul președinte, acum vorbitorii din partea grupurilor politice. Primul um, uh, este domnul Adam Senfeld, din partea PPE-ului. Două minute. Dziękuję. Panie przewodniczący, kontrola handlu. Mulțumesc. Domnule președinte, controlul comerțului internațional cu produse care ar putea fi cu dublă utilizare este foarte dificil în prezent pentru că în ciuda unor bariere, în ciuda unor controle, este totuși foarte ușor să desfășor comerțul în diferitele sale forme și în plus tehnologiile se aplică în mod universal și depinde de utilizatorul final cum anume se va folosi de un produs sau de o tehnologie. În ultima vreme, comerțul internațional a consemnat o creștere a participării IMM-urilor. Aceste IMM-uri sunt uh, coloana vertebrală a sistemului comercial mondial și nu ar trebui să le împovărăm cu uh, noi și noi obligații administrative. Eu cred că securitatea internațională în domeniul comercial necesită un sistem modern și contemporan de eh, control al exporturilor la produsele cu potențială dublă utilizare pentru ca aceste produse să nu fie folosite în scop represiv pentru reprimarea propriilor cetățeni sau cetățenilor altor state. Asta înseamnă că avem nevoie și de cercetare și de dezvoltare care să țină cont de acest aspect în același timp, nu trebuie ca aceste controle și măsuri să fie o povară pe uh, umerii uh, IMM-urilor care astfel ar avea îngreunat accesul la alte piețe. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și pentru grupul socialiștilor și democraților, colegul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uneori politica e greoaie și dacă ne uităm la domenii așa detaliate, <laughs> atunci lucrurile sunt și mai dificile. Mi-aduc aminte, eu am fost unul dintre primii, cei, primii dintre eurodeputați care s-au ocupat de produsele cu dublă utilizare. Și atunci trebuia întotdeauna să explici la ce te referi, pentru că foarte puțini oameni știau ce sunt aceste produse. Uh, Uh, mass media, publicul nu s-au uh, ocupat de acest subiect. A fost un subiect neinteresant și subiectele care sunt neinteresante um, oferă întotdeauna ocazia unor grupuri interesate să uh, profite. Mi-aduc aminte atunci când uh, am spus că uh, Produsele cu dublă utilizare sunt la fel de periculoase ca și armele. Sunt un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Mi-aduc aminte că m-a, s-a uitat cu ochii mari la mine domnul de Hucht uh, și mi-a spus nu, nu e vorba despre asta. Dar mă bucur, doamnă comisar, că v-am ascultat cu mare atenție și văd că și dumneavoastră sunteți de acord că sunt chestiuni care pot să pună probleme. Prima problemă pe care pot să o pună este că nu există o concurență echitabilă în ceea ce privește exportul în Europa. Am să vorbesc engleză pentru că îl văd pe domnul Dartmouth acolo, care este ascuns puțin în spatele tegulețului. Noi avem reguli stricte în anumite țări și alte țări au, uh, nu au reguli așa de stricte. Eu cred că Regatul Unit este un stat unde există norme stricte Uh, și țin la acestea. În alte țări din Europa acest lucru nu este valabil. Deci e un dezavantaj clar pentru Regatul Unit dacă nu avem uh, norme europene. Poate domnul Dartmouth chiar ar fi de acord cu mine. E o situație care este proastă și trebuie schimbată și de aceea avem nevoie de norme unitare europene. Și în al doilea rând, sigur că trebuie și să fim atenți uh, ce fel de norme sunt acestea. Știm întotdeauna că există o listă și ce nu apare pe listă poate să fie exportat. Nu știu dacă este abordarea bună. Poate că am avea nevoie de o abordare mult mai cuprinzătoare pe viitor. Și, în al doilea rând, a spus și dumneavoastră, uh, controlele ex ante sau ex post. Sigur, controlele ex ante costă mai mult. Dar poate controlele ex post uh, costă vieți omenești. Și atunci trebuie să uh, cântărim lucrurile și să spunem că viețile omenești sunt mai importante decât interesele comerciale. Și încet, uh, noi ca legiuitori europeni, reușim să includem și tehnologiile soft, uh, software în aceste categorii de produse. Și e foarte important acest lucru, pentru că cred că majoritatea uh, tancurilor Leopard uh, care au fost exportate în Orientul Mijlociu nu au omorât oameni, dar tehnologiile europene, tehnologiile software au omorât mulți oameni. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Lightfried, spune președintele. Um, Domnule Earl of Dartmouth, aveți uh, timp de intervenție în, acest, uh, în această dezbatere și vă rog să uh, includeți uh, în timpul uh, dumneavoastră de intervenție ceea ce vreți să spuneți acum. Acum urmează doamna Foitiga. I was specifically mentioned by the speaker. Am fost uh, menționat într-o manieră foarte călduroasă de altfel de acest vorbitor. Uh, Uh, prin urmare, se obișnuiește, conformitate cu regulile, să răspund în 30 de secunde sau uh, cât o fi. De asemenea, uh, se obișnuiește, spună un președinte, ca președintele să ia această decizie. De asemenea, se obișnuiește că, dacă vorbitorul are timp de intervenție în această dezbatere, să profite de acel moment pentru a se referi și la această chestiune. Mulțumesc. Jak Mulțumesc, domnule președinte. State precum Statele Unite, Canada sau Marocul au impus sancțiuni asupra Rusiei și au uh, inclus tehnologia spațială în aceste sancțiuni. Noi am uh, decis uh, altfel. Sancțiunile noastre nu acoperă programul spațial european. Ca rezultat al acestei situații, sateliții comerciali, în conformitate cu Airbus și Galileo, au fost lansați de trei ori anul acesta, iar Soyuz și Protos, Rachetele au fost și ele folosite. Procedura a fost uh, un dezastru. Uh, Sateliții au ieșuat repede, uh, iar în alte situații rachetele nu au fost aduse corect pe orbită. Există, practic, o, o lipsă în legislație în ceea ce privește aceste bunuri sau cumva uh, vreo lipsă de voință politică din partea anumitor state membre care se confruntă cu uh, o, o probleme în ceea ce privește agresiunea uh, Rusiei asupra Ucrainei? Liberal, Mulțumesc. În numele liberalilor, Maritis Fac. Thank you, President. Commissioner, colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, colegi, astăzi ni s-a reamintit de miza acestor, uh, aceste dezbateri. hacker, etici au introdus uh, virus în softurile noastre și ne-au arătat cât de vulnerabili suntem. Software-ul, nu hardware-ul este uh, periculos. Ex- exporturile sunt cele care au reușit prin aceste atacuri software să afle informațiile despre programul atomar, al, atomic al uh, Iranului. Dar tocmai aceste atacuri atât de sofisticate arată că uh, poate că softurile cu care au fost uh, efectuate au fost softuri europene tehnologiile proliferează foarte rapid, toate instrumentele tehnologice sunt tot mai mici și tot mai performante. Iată, imaginați-vă efectele într-o piață nereglementată a acestor tehnologii. Aceleași tehnologii ar putea să ne dăuneze nouă în, și ar putea fi orientate împotriva noastră. Ar putea fi cel mai mare bumerang pe care l-am văzut vreodată. De aceea, vidurile din legislațiile de export trebuie să fie închise și o interceptare masivă, fără uh, consimțământul persoanelor sau instituțiilor vizate, ar trebui să fie uh, încă o dată amendate. Trebuie să existe condiții echitabile de competiție și pentru toate companiile. Doamnă comisar, vreau să știu dacă veți face o listă pozitivă sau negativă a unor companii sau unor tehna- tehnologii și vreau să știu dacă veți, sunteți dispusă să folosiți mecanismul catch-on. Și vreau să uh, ne spuneți în, încă din faza de cercetare-dezvoltare care sunt riscurile la care ați putea reacționa. Avem nevoie de legislație foarte, foarte devreme și nu de piesa de legislație adoptată vinerea trecută de Consiliu. Mulțumesc. Link. Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, Anne-Marie Manol, timp de un minut în numele GUE, văd că nu este doamna Mener în sală și trecem la Vez Ska Keller are timp, cuvântul timp de un minut. Danke. Es gibt noch jede Menge zu tun bei der Frage, wie Europa Mulțumesc. Mai avem multe de făcut în ceea ce privește exportul de bunuri care pot să arate inofensiv, dar care pot fi utilizate pentru a supraveghea, de exemplu, activiștii pentru drepturile omului. Eu cred că obiectivul principal trebuie să fie asigurarea drepturilor omului și a siguranței oamenilor și în Uniunea Europeană și în statele terțe. Și nu este suficient să verifici bunurile când deja au ajuns în mâinile unde trebuie să ajungă. Atunci e deja prea târziu. E nevoie de controle ex ante și nu ex post. Și așa cum tehnologia se dezvoltă, și noi trebuie să ne dezvoltăm uh, legislația mai departe, pentru că degeaba avem uh, tehnologii moderne de supraveghere dacă nu le includem pe lista de controle, pentru că ele pot să ducă la daune foarte importante și solicit Comisiei să uh, se ocupe acum de acest subiect. În 2015 avem nevoie de o propunere. Și nu e vorba de o chestiune pur tehnică. Uh, ci e vorba despre modalitatea în care încercăm să protejăm oamenii și drepturile omului. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumim, doamnă, și acum, în urmele uh, grupului Europa pentru Libertate și Democrație Directă, William Earl of Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, lumina schimbului anterior, aș dori să mă întreb de ce anumiți politicieni care se numesc uh, liberali, de fapt și în realitate întotdeauna sunt atât de neliberali. Și, bineînțeles, președintele stă și el la rând în cadrul grupului său, după domnul Verhofstadt, care, după cum am văzut astăzi, întotdeauna bate monedă pe abuz, nu pe chestiune importante într-o dezbatere. Aș dori să profit de această ocazie pentru a răspunde uh, domnului Lightfried uh, Uh, și întrebării adresate atât de amabil. Aș dori să-i spun că uh, Stimatul coleg din dreapta nu este membru în uh, grupul meu, cum uh, își imaginează probabil uh, domnul președinte. Prin urmare, aș dori să vă rog, domnule președinte, să fiți mai bine informat data viitoare când prezidați o sesiune a Parlamentului, uh, chiar dacă este vorba despre o sesiune tehnică minoră ca aceasta. Trebuie să spun că în Regatul Unit se fac propriile judecăți în legătură cu această chestiune atunci când vine vorba de a hotărâ ce anume exportăm sau nu. Însă eu și alții din Regatul Unit respectăm în totalitate dreptul altor state de a aplica propriile lor judecăți la ceea ce ar trebui sau nu să fie exportat. Și nu credem că ar trebui să uh, existe aici vreo intervenție uh, a Comisiei Europene care nu este aleasă direct de către cetățeni. Trebuie să spun că pentru a uh, Uh, exporta ceva de pe lista produselor cu dublă utilizare, exportatorii din Regatul Unit trebuie să obțină o permisiune din partea Comisiei Europene mai întâi. Și uh, pentru a fi foarte uh, clar, în ciuda acestei introduceri din partea domnului președinte, întrebarea a fost prost adresată și anume aceste bunuri nu presupun decât că există mai multă putere pentru comisie uh, ca să hotărească ce poate să fie exportat și ce nu. Regatul Unit este un lider în ceea ce privește comerțul uh, mondial și asta deja de sute de ani. Uh, prin urmare, regimul bunurilor cu dublă utilizare este pur și simplu inacceptabil. Domn președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, doamne Ana Fatiga, pentru că am presupus că ar putea să fie parte din grupul dumneavoastră. Domnul Kellam este următorul vorbitor. Doamnă comisar, exportul produselor și tehnologiilor care ar putea fi folosite pentru limitarea inițiativelor cetățenești și a drepturilor omului sunt o provocare din ce în ce mai mare. El, produsele cu dublă utilizare Uh, sunt folosite pentru ținerea sub control a opoziției politice. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că mecanisme de control ale acestor exporturi devin mai eficiente și mai eficace. Trebuie să cooperăm cu cercetătorii și cu sectorul privat. O astfel de cooperare trebuie să țină în cont și de noile căi de transfer ale tehnologiilor. Vreau să felicit uh, comunicarea din aprilie a Comisiei, care evidențiază lipsurile existente în prezent și trasează unele orientări pentru viitor. Această dezbatere sper că va accelera munca pe marginea noului proiect legislativ de actualizare a cadrului uh, de reglementare. În același timp, sper ca și statele membre să-și revizuiască aranjamentele, pentru că utilizarea dublă a acestor produse și tehnologii are ca miză însăși credibilitatea Uniunii Europene în ce privește valorile împărtășite care constituie fundația noastră. Dacă aceste tehnologii ajung în mâinile unor măsuri repre, represive, atunci acest lucru are repercusiuni și asupra credibilității noastre. Acest lucru trebuie preîntâmpinat cu toate măsurile la dispoziție. În același timp, trebuie ca aceste produse să nu ajungă în țări care fac obiectul unor sancțiuni ale UE, cum ar fi Rusia. Pentru că și aici aceste tehnologii pot fi transferate unor separatiști. Și vreau să întreb comisarul european, ce veți face pentru ca uh, tehnologiile cibernetice să fie incluse în noua reglementare cu privire la utilizarea dublă? Mulțumesc, spune președintele. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire alocat. Doamna Mosca. Eh, mai Domnule președinte, doamnă comisar Malmström, mai mult decât niciodată este important să ne ocupăm de produsele cu dublă utilizare. Pentru că Uniunea Europeană are tendința de a se angaja în activismul uh, uh, politic și pentru că, în același timp, grupurile teroriste sunt foarte abile în utilizarea acestor produse și, într-adevăr, tehnologia evoluează foarte repede și de aceea e dificil să păstrăm lucrurile sub control. Și de aceea eforturile de reglementare ale Comisiei privind produsele cu dublă utilizare ar trebui să fie accelerate. Dar vrem să profităm de ocazie pentru a sublinia niște îngrijorări. În primul rând, să nu uităm pe de o parte, că e nevoie să se elimine orice fel de amenințări uh, care se nasc din utilizarea greșită a acestor produse, dar în, în același timp trebuie să evităm distorsiunile pe piață care ar putea să ducă la pierderea competitivității de către producătorii europeni în avantajul altor părți din lume unde regulamentele sunt mai puțin transparente. Și în al doilea rând trebuie să ne asigurăm că se fac niște controle stringente ex ante și ex post și, de asemenea, trebuie să facem eforturi pentru a reduce barierele care există încă pe piața europeană, identificând cele mai eficace măsuri pentru a susține controlele um, produselor sensibile. Și, în ultimul rând, cum putem să promovăm convergența globală către niște standarde comune, pentru că astfel acțiunile Uniunii Europene ar fi cu atât mai eficace. Vă mulțumim și spune președintele și mulțumesc și uh, interpreților care au reușit să vă interpreteze discursul foarte rapid. Urmează acum domnul Marcus Prețel. Domnule președinte, doamnă comisar, vorbim despre tehnică de supraveghere și aici dubla utilizare, de fapt, este un eufemism. Pentru că foarte frecvent este foarte clar despre ce e vorba. Este vorba de o singură utilizare, de fapt. În fiecare joi, când ne întâlnim aici la Strasburg, acest Parlament discută încălcarea ale drepturilor omului peste tot în lume. Și în majoritatea cazurilor constatăm că sunt folosite tehnici de supraveghere și monitorizare care frecvent uh, își au originea în Uniunea Europeană în aceste implicații care vizează drepturile fundamentale și drepturile omului, avem nevoie de o listă pozitivă atât pentru tehnologii cât și pentru uh, produse. Domnule Lange, ați a reclamat pe bună dreptate că și cetățenii Uniunii Europene pot deveni victime ale unor activități de monitorizare și filaj din partea unor state terțe. Dar la ce vă așteptați din partea Uniunii Euro- uh, Europene care oricum culege și transmite aceste date personale ale noastre unor state terțe. Mulțumesc. Domnul Ceballos, timp de un minut, este următorul vorbitor, spune președintele. Herr fru Mulțumesc, domnul președinte. Am primit răspuns la câteva dintre întrebările pe care aș fi dorit să le uh, adresez. numai mă voi uh, axa pe ceea ce nu s-a spus și pe um, munca continuă de actualizare a regulilor. Aș dori să spun că aceste echipamente de supraveghere nu sunt incluse sau nu vor fi incluse în uh, viitor. Pot să spun uh, că aici trebuie implicate servicii de consultanță. Poate uh, n-ar trebui să gândim numai uh, la produs în sine, ci și la țara care îl primește. Oare țara este o democrație, respectă drepturile uh, omului, există vreun conflict intern sau extern în care să fie implicată această țară și așa mai departe. Și așa lucrurile s-ar putea schimba foarte repede. Trebuie să învățăm și din greșelile care s-au făcut atunci când o parte din statele Uniunii Europene au vândut arme sau echipamente de supraveghere în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. E important ca Uniunea Europeană să-și respecte principalele valori în ceea ce privește drepturile omului și democrația, chiar dacă uneori uh, asta nu este în beneficiul uh, industriei. Însă trebuie să protejăm mai întâi uh, oamenii. Așadar, sper că propunerea Comisiei ar trebui să meargă, va merge în această direcție. Mulțumesc. Urmează acum doamna Tiziana Beghini, două minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, Mulțumesc și dumneavoastră. Produsele cu dublă utilizare sunt produse care pot să fie utilizate pentru, în scopuri militare. Sunt uh, substanțe chimice, de exemplu, sau un sistem uh, GPS uh, pentru piloți poate fi utilizat pentru a a ghida o bombă. Deci e vorba de produse care pot fi utilizate și pentru uh, scopuri civile și militare. Președintele întrerupe, vă rog să vorbiți mai rar, pentru că toată lumea dorește să vă înțeleagă intervenția și deci vă rog să vă gândiți la interpreți. Bine, spune doamna. Uh, încep încă o dată. Deci se spune că nu e vorba despre arme, spuneam că nu e vorba despre arme, ci de produse care au un scop civil și care nu sunt uh, supuse acelor restricții, uh, dar pot să contribuie la încălcarea drepturilor omului. Europa este un adevărat maestru al ipocriziei aici. Pentru că, pe de-o parte, aderăm la Carta Drepturilor Omului, dar exportăm sisteme de radar, de exemplu, și alte sisteme care uh, merg împotriva intereselor noastre. Pe de o parte vorbim despre pacea în lume, dar vindem substanțe chimice Siriei de mult timp, uh, într-un consens al guvernelor naționale, substanțe care pot fi folosite în scopuri civile, dar care probabil au fost utilizate pentru producerea de arme chimice. Deci, odată și pentru totdeauna, trebuie să stabilim ce se exportă cui anume. De asemenea, trebuie să analizăm exportul de tehnologii soft, astfel încât să ne asigurăm că tehnologiile produse în Europa nu sunt utilizate pentru a supraveghea oamenii care participă la demonstrație, de exemplu, sau pentru a uh, fi utilizate așa cum s-a întâmplat în timpul primăverii arabe. Doamnă comisar, vă rog să analizați cu mare atenție această situație, să găsiți niște definiții foarte clare, așa cum cere conclu- în concluziile sale Consiliul, și să extindeți și la software lista produselor și să introduceți niște norme foarte clare, pentru că foarte adesea statele membre nu sunt foarte atente. Următorul vorbitor este domnul Valesa. Thank you, Mr. Chairman. Unfortunately, the... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, abuzul produselor cu dublă utilizare pot uh, contribui la agende militare ostile, finanțând producția de arme și încălcarea drepturilor omului. După cum știm, din ce în ce mai multe cazuri de Încălcările drepturilor omului făcute de guverne autoritare cu tehnologie din Uniunea Europeană au uh, contribuit la evenimente nefericite, ceea ce ne îndeamnă să eliminăm lacunele posibile în uh, regulile care guvernează comerțul de arme. Trebuie adusă la zi legislația ca aceste bunuri să fie folosite așa cum se cuvine. Uniunea Europeană trebuie să controleze exportul, tranzitul și comercializarea acelor uh, um, articole cu uz dual pentru a uh, consolida pacea și securitatea internațională, pentru că este în interesul nostru propriu. Uh, tehnologiile Uniunii Europene nu trebuie să fie folosite în mod nelegitim și ilegal infrastructura digitală și interesele strategice europene trebuie salvgardate. Uniunea Europeană, la nivel internațional, este un actor important în acest domeniu. Ca gardian al democrației și drepturilor omului, este deosebit de important uh, la nivel de uh, la nivel legislativ și uh, politic să își joace uh, rolul așa cum se cuvine. Uh, conform unor studii recente, eforturile internaționale pentru a controla uh, comerțul acestor articole sunt depășite și trebuie aduse la zi pentru a putea ține pasul cu lumea modernă. Președintele întrerupe. Am avut impresia, spune vorbitorul, că am avut uh, două minute. Nu, doar un minut și jumătate, spune președintele, dar vă mulțumesc. V-ați uh, făcut uh, cunoscută poziția foarte clar. Doamna Rodriguez Piniero, un minut și jumătate urmează. Mulțumesc. Uniunea Europeană are ca obiectiv prioritar să promoveze democrația, statul de drept și drepturile omului în restul lumii. Totuși, nu întotdeauna se acționează așa cum trebuie față de abuzurile acelor state care folosesc în scopuri militare și represive produse, tehnologii sau soft care ar trebui să fie folosite în scopuri civile și care, din păcate, se pot folosi pentru a prolifera armele de distrugere în masă. Evoluția tehnologică arată foarte clar nevoia urgentă de a adapta legislația europeană și de a pune capăt posibilitățile existente în acest domeniu. Problema este foarte serioasă și are consecințe grave și poate să aibă și în continuare. Și aici suntem de acord. Cred că nu putem fi de acord că tehnologiile și softurile create în Uniunea Europeană să fie utilizate pentru poliție, pentru regimul militare represive, pentru a contribui la reprimarea sau încălcarea drepturilor omului. Avem nevoie de o legislație europeană modernă și flexibilă și avem nevoie să corectăm discrepanțele dintre statele membre, dar avem nevoie de acest lucru acum. În, în intervenția dumneavoastră n-am găsit niciun calendar apropo de ce se va întâmpla. Și au trecut șapte luni din aprilie și avem nevoie de un angajament ferm și concret pentru ca această inițiativă legislativă să fie pusă în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc. Redner Nicola Danti für eine Minute. Nicola Danti, un minut. Grazie, Presidente, signor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Fără îndoială, comerțul acestor produse cu dublă utilizare nu trebuie să fie tratat cu regulile care se aplică oricărui alt uh, domeniu productiv. Sunt bunuri care necesită un regim normativ special care să uh, protejeze eficient cetățenii și firmele. Uh, tocmai pentru că lumea este în transformare rapidă, proliferează noile amenințări la adresa securității internaționale și la adresa populațiilor, astfel încât uh, vedem favorabil, cu ochi favorabil, voința Comisiei Europene de a face o revizuire legislativă a sistemului actual de control. Ne dorim, în plus, ca aceasta să fie precedată de o analiză aprofundată de impact pentru că avem nevoie de un sistem echilibrat care să se ocupe în același timp de securitatea internațională, de protecția drepturilor omului și garantarea unui, unei competiții echitabile între producători la nivel internațional. Îmi doresc și ca Comisia să fie activă pentru a favoriza o convergență a normelor la nivel internațional. Mulțumesc, stimate coleg. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Un minut pe pentru fiecare vorbitor, vor avea cuvântul toți vorbitorii. Domnul Caputo. Se Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie uh, controle mai severe la exportul produselor cu dublă utilizare Uniunea Europeană trebuie să asigure propriilor cetățeni, în primul rând, sigur, siguranța cu un sistem modern și sigur al comercializării acestor produse. Nici o autorizare generală la export nu trebuie acordată pentru aceste tehnologii cu dublă utilizare produse de Uniunea Europeană, care ar putea fi utilizate în mod negativ sau chiar în scopuri care încalcă drepturile omului. Astăzi, exporturile produselor cu dublă utilizare nu sunt supuse niciunui fel de sistem de autorizație european, și uh, e de apanajul statelor membre să decidă controlul. Ar trebui să există măcar un sistem de notificare ex ante pentru tehnologiile cu dublă utilizare cele mai sensibile. Comisia și statele membre trebuie să facă eforturi spre mai multă transparență și să umplă vidul dra- dramatic legislativ și să armonizeze legislația. Herzlichen Dank, Kollege Caputo. Nächster... Vă mulțumesc, domnule Caputo. Domnul Iacovcici acum. Poștoane, dame i gospodo poštovani gospodine predsjedavajući domnule președinte doamnă comisar dilema cu care ne confruntăm de fapt nu este una dificilă. Vrem mai multe profituri, o dorință legitimă de altfel, sau vrem într-adevăr să respectăm valorile europene, drepturile omului, statul de drept și uh, drepturi uh, care sunt uh, încălcate de multe ori în state care folosesc aceste produse cu dublă utilizare. Astfel de produse de multe ori pot fi folosite chiar împotriva noastră, împotriva cetățenilor Uniunii Europene, împotriva vecinilor noștri și prietenilor noștri. În acest context, bineînțeles că sprijin ideea de a pune interesele Europei în, pe primul loc. Trebuie să ne gândim cum, am, cum s-a ajuns la crearea Parlamentului European. Mulțumesc, domnul Marias. Un minut. Chire proedre, chire proedre. Domnule președinte, controlul articolelor cu utilizare dublă și exportul lor este ceva ce trebuie încurajat de către Uniunea Europeană. Și lucrul acesta se poate întâmpla în, pe scena internațională adoptând practici comune pentru a controla exporturile. Problema de a admite noi uh, state în acest regime de control trebuie să se bazeze pe niște criterii și să nu poată fi folosit ca o manieră de a exclude o țară anume. În acest moment, Turcia este un obstacol care se opune faptului că Cipru ar putea să adopte acest regim și a acordului Zange și a regimului Vasanar, iar uh, Uniunea Europeană trebuie să susțină candidatura Republicii Cipru în aceste regimuri de control și să preseze Turcia. Mulțumesc foarte mult. Colegul João Ferreira, acum un minut. Mulțumesc, eh, domnule președinte, doamnă comisar. Nu e prima oară că discutăm aici eh, despre controlul eh, exporturilor produselor cu dublă utilizare. Vorbim de tehnologii, de software utilizate în scop de supraveghere astăzi, însă am vorbit și despre alte cazuri foarte grave, utilizare militară de produse cu și scop civil. Problema nu se va rezolva nici cu acest regulament, nici cu propunerea de modificare solicitate azi. Avem nevoie de o abordare mai coerentă. Mă gândesc, de exemplu, la un proiect de cercetare comun finanțat prin programul cadru de cercetare cu participarea industriei aerospațiale eh, din Israel. Un proiect care fabrică drone care sunt utilizate inclusiv împotriva unor locuitori civili în fâșia Gaza. Iată, e important să vedem ce se întâmplă și cu acest proiect la nivel civil și militar și să limităm accesul anumitor state și firme la finanțare pentru aceste proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! La final îi dau, îi dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor și mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această dezbatere atât de interesantă și complexă. Suntem cu toții de acord că există o serie întreagă de produse care pot fi folosite pentru uh, scopuri inofensive, dar există și produse pentru care există riscuri de încălcare a drepturilor omului. Deci trebuie abordat acest subiect și trebuie să facem mai mult. Am încercat să vă explic că am făcut anumite lucruri. În acest moment încercăm să ascultăm cât mai mult, să vedem cum putem să revizuim le- legislația actuală. Am propus o comunicare, s-au prevăzut anumite idei, ascultăm ce spune și industria, ce spun statele membre, ce spuneți dumneavoastră și, bineînțeles, ascultăm ONG-urile foarte active în acest domeniu. Sunt de acord cu dumneavoastră că în urmă cu câțiva ani nu era un subiect puternic dezbătut, dar acum este și legislația a fost modificată, politicile au evoluat, oamenii cunosc mai bine situația, dar trebuie să ne asigurăm că uh, sunt uh, aduse la zi și controlele. Trebuie în același timp însă să ne asigurăm că facem lucrurile bine că nu obținem efecte nedorite, că nu uh, afectăm exporturile europene în mod neadecvat. De aceea, pregătim această revizuire, am folosit, uh, am făcut apel la mulți experți, i-am ascultat uh, cu atenție și vom încerca să găsim un echilibru în propunerea noastră care va veni probabil anul viitor. Și bineînțeles ne bazăm pe colaborarea Parlamentului European pe acest dosar și bineînțeles de asemenea, stăm la dispoziția Parlamentului pentru informații suplimentare. Mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta se încheie această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o declarație a Comisiei referitoare la orientările Comisiei privind evaluările de impact. Și de îndată ce domnul